Dear colleagues. colegi. Señoras y señores. Please be seated. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Și, dacă se poate, să păstrați liniștea, pentru că, așa cum am spus la început, avem trei uh, dosare foarte importante, complexe, pe care trebuie să le parcurgem și să le votăm. Va fi un vot uh, complicat și care ne va lua mult timp. Deci, aș dori în primul rând să vă rog să dați dovadă de cooperare, să fim cât mai eficienți pentru a uh, depăși uh, problemele unui uh, vot care este complex din punct de vedere tehnic și vă rog să mă ajutați pe mine în calitate de procedură să uh, încercăm să rezolvăm nu numai uh, problemele, nu numai uh, problemele tehnice, dar și omisurile pentru, uh, omisiunile, pentru că, după cum știți, unele amendamente care devin caduce după ce se adoptă anumite uh, compromisuri sunt totuși votate, deci vă rog să fiți vigilenți și să-mi atrageți atenția dacă greșesc, pentru că uh, avem un vot foarte complicat și s-ar putea să fie cel mai uh, urât vot pe care l-am organizat la comisia noastră până acum înainte de a începe votul, să-i felicit pe colegii din Italia care uh, celebrează 150 de ani de la reunificare. Uh, Italia e un stat membru fondator al Uniunii Europene. Felicitări colegilor din Italia, felicitări pentru această minunată sărbătorire. Sí, sí. Și aș dori să vă mai reamintesc că trebuie să aveți cartela cu uh, dumneavoastră. Deci vom avea și voturi electronice. Vă rog să vă asigurați că aveți cartela de vot și că ați introdus-o bine în consolă pentru a putea începe. Doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să fac această solicitare în fața comisiei, reprezentantei uh, comisiei. Ați putea să ne dați în scris, să ne trimiteți în scris regulile cu privire la ședințele cu ușile închise? Da, va trebui să discutăm, spune președintele, pentru că am uh, urmat uh, procedura obișnuită legată de ședințele cu ușile închise și alte comisii au stabilit că asistenții au voie să participe la ședințele cu ușile închise, dar trebuie să ne asigurăm că se respectă cu adevărat regulile noastre. La ședința coordonatorilor, la următoarea ședință, vom discuta. Eu nu mă refeream la prezența asistenților, ci a persoanelor care nu au niciun fel de legătură cu Parlamentul European din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui să fie cu ușile închise, dar ar trebui să știu cine ar trebui să aibă permisiunea să participe la această ședință și cine nu și să aplicăm cu strictețe aceste reguli. Președintele, așa vom proceda, dar mă îndoiesc, mă, mă îndoiesc că cineva care a participat la această uh, ședință nu are niciun fel de relație cu Parlamentul European. Dar în orice caz vom discuta la următoarea ședință a coordonatorilor. Ne vom asigura că dacă avem o ședință cu ușile închise, atunci e cu ușile închise pentru că dacă nu e, e inutil. Let's go through the first orientation vote. Primul vot de orientare propunerea de directivă a Parlamentului European, dreptul la informare în cadrul procedurilor penale Raportoare este doamna Birgit Sipel. Începem cu votul. Compromisul, deci amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Doamna Flotră. A doua parte a amendamentului 139 nu este acoperită de către compromisul 1 și deci trebuie să fie votată. Se spune pe lista de vot. Euh, euh, de Vorbiți de amendamentul de compromis numărul 2. Votăm raportul SIPEL. Proceduri penale. Ați făcut o greșeală. Bine, bine, nu e nicio problemă. Deci reluăm și continuăm. Amendamentul de compromis 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Aici avem mai multe voturi pe părți. Primul vot pe părți. The right of access to evidentiary material related to the case. Primul vot pe părți. Prima, cine este pentru? Against? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. E clar? Eu cred că s-a respins, dar haideți să ne asigurăm. Pentru că nu era foarte clar. S-a deschis votul. Intervenție fără microfon din sală. Votăm pe părți amendamentul compromis, de compromis 3. Există 5 părți, ba nu chiar mai multe șase părți, spune președintele, ale acestui amendament, amendament de compromis. Trei. Avem șase părți. Doamna Sipel, doream să fie clar pentru toată lumea să se știe ce votăm. Dacă votăm voturile pe părți, Dacă votăm pentru, înseamnă că păstrăm și dacă votăm împotrivă, înseamnă că nu uh, vrem să menținem aceste uh, formulări. Să fie clar pentru toată lumea. Now let's proceed. Split, first split vote. Those... Uh, deci primul vot pe părți. Deci verificăm electronic pentru această primă, primă parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. I saw, I saw his hand. Now it's 20, it's 28, it's... 28 se respinge. A dou al doilea vot pe părți. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. A, aceeași majoritate. Al treilea vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e respinsă al patra pentru împotrivă abțineri la fel, se respinge. 5 cu un amendament oral eh, depus de grupul ALDE. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament oral al domnului Albrecht. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul general pe amendamentul de compromis 3. Verificăm. Preferați să verificăm uh, amendamentul domnului Albrecht. Bine. Atunci verificăm amendamentul anterior al domnului Albrecht. S-a deschis votul. Vote is closed. Închis votul. 31 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3, astfel modificat. Da. Compromisul 3, astfel modificat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 55 al doamnei Latford, vot separat, at the point when those rights become applicable. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e respins. Nu? Verificăm mai bine? Bine. Haideți să verificăm. Now the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Uh, strâns, vot sânza se adoptă. Îmi cer scuze. Acum votăm amendamentul 61. Vot separat. SD apply national law. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că e respins. Acum votăm amendamentul 75. 75 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Multe amendamente devin caduce. Și astfel ajungem la amendamentul de compromis 4. Avem vot pe părți al doamnei Latford. Uh, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și compromisul, amendamentul de compromis 4, astfel um, am modificat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la amendamentul de compromis, la amendamentul 78, ce scuze. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bine, verificăm. Verificăm. 78. 78. Pentru că 76 e caduc. Nu trebuie să verificăm. Bine. 79 atunci. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum, o parte din amendamente devin caduce. Ajungem la amendamentul de compromis 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Co amendamentul de compromis 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Avem un vot separat la articolul 6.3b Votăm acest uh, vot separat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm amendamentul de compromis 6, astfel modificat. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum continuăm cu amendamentul de compromis 7 astfel modificat, spune președintele. Amendament oral Latford. Prima dată votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul de compromis 7, astfel modificat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 104 Favor, against. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și el. Cred că e respins. Așa e? Preferați să verificăm? 104. 104 și nu 108. Îmi cer scuze, spune președintele. 104. Votăm. Deci verificăm electronic. S-a închis votul? Da, a fost respins. Acum mergem la 108 pentru împotrivă Abțineri? E respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Vot pe părți. Doamnei Latford. Îmi cer scuze. Intervenție din sală fără microfon. A, deci se menține. Deci votăm votul pe părți. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Îmi pare rău, doamna Latford. Votăm acum amendamentul de compromis 10 astfel modificat. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum continuăm. Multe devin caduce. Deci multe amendamente sunt caduce, multe, multe. Și ajungem la amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Încă o dată, o parte dintre amendamente devin caduce și ajungem la amendamentul de compromis 11 cu vot pe părți al doamnei Latford. Votul pe părți pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Acum, astfel modificat, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Încă o dată ajungem la amendamentul 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Mai bine haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 36. S-a deschis votul. 36. Boris closed. S-a închis votul. Da, se adoptă. Acum continuăm. Unele amendamente sunt caduce. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alte amendamente caduce, cred că ajungem direct la considerente și la referiri. Amendamentul 26 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul de compromis 12 pentru, deci vot separat încă o dată din partea doamnei Latford. Prima dată facem votul separat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, se respinge, se respinge, spune președintele. Vreau să spun că avem votul separat al doamnei Latford. Și a votat împotrivă. Da, s-a adoptat. Și acum avem uh, votul astfel pentru compromis astfel amendat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30. Pen, pentru? Pentru. Împotrivă acum. Abțineri. Se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 15, vot separat, încă o dată, din partea doamnei Latford. Prima dată votul separat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doamnă Latford, îmi cer scuze, pentru, îmi pare rău pentru dumneavoastră. Astfel modificat, deci amendamentul 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum, 37 vot pe părți. Prima dată votăm 37, precum a fost depus, pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. Cred că e respins. Preferați să verificăm? Cred că a fost respins. Vă rog, dacă se poate să, ne, să verificăm, dar ne explicați de ce am votat prima dată pentru amendamentul așa cum a fost uh, înaintat și a doua oară pentru uh, votul separat. Pe lista mea de vot e diferit, spune președintele, de aceea se mai întâmplă. Se mai întâmplă, dar aveți dreptate. Deci pe lista mea de vot așa figurează, întâi precum uh, a fost depus și apoi fără cuvintele următoare. Deci, votăm amendamentul 37 fără cuvintele as far as practicable. Obiecții, doamne Latford? Aveți obiecții? Cred că ar fi simplu să votăm doar cuvintele as far as practicable. Deci votăm votul pe părți pe aceste cuvinte. Și după aceea 37. Bine, spune președintele. Deci votăm amendamentul 37 fără cuvintele as far as practicable. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, amendamentul 37, cum a fost depus, pentru... Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Haideți să verificăm. Deci verificăm 37. Cum a fost depus? S-a închis votul. Da, se adoptă. Se adoptă. Acum 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost foarte clar. Haideți să verificăm. 44. Votăm acum. S-a deschis votul. Now closed. S-a închis votul. Se adoptă. Dar socialiștii nu au ridicat uh, cu toții mâna, deci nu era foarte clar care era poziția finală. 45 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, vot electronic, votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu? Nu, încă nu a fost închis. Se adoptă cu 49 de voturi pentru, 3 împotrivă. Felicitări, doamnă Sipăl. Felicitări. Moving on to the second... Trecem acum la a doua listă de vot, care e un uh, dosar la fel de important, un vot orientativ asupra raportului domnului Simon Busutil cu privire la Frontex. Începem. Bun. This is going to be a little complicated. Va fi puțin complicat. Așadar apelez la indulgența dumneavoastră <laughs> în mod anticipat. Amendamentul de compromis 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Se adoptă. Amendamentul 212 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum, compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 103. În trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Partea a doua. Pentru. Partea a doua la 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a treia, la 103, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 retras, 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm electronic 107. Verificăm 107. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Vă rog să ridicați uh, mâna ca să pot vedea bine. Trecem la 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul AFET 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 111. Votul e deschis. Vote is closed. Votul s-a închis se adoptă cu o strânsă majoritate. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat. Verificăm. Amendamentul 10. Haideți să verificăm electronic amendamentul 10. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptat. Trecem acum la 115. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 retras. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că a fost adoptat. Dacă vreți să verificăm, verificăm. Verificăm așadar 119. Votul e deschis. S-a închis votul. S-a adoptat. Trecem mai departe. 120. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 121. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum, compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem mama la 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la Amendamentele 14 și 16 pe care le votăm împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 la subaliniatul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 15, alineatul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15, sub alineatul 2A pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 129. Îmi cer scuze, spune președintele, amendamentul 15 sub alineatul 3. Pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, da nu votăm aici. 134 a fost de asemenea retras. Trecem acum la FET 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, sub aliniatul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se adoptă, mă scuzați. 137 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 138 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Unele devin caduce până la 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 retras, 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 14 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, haideți să verificăm. Afet 14, verificăm, votul este deschis. Afet 14, votul e deschis. Votul este închis. 26 la 23 se adoptă așadar. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 146 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFET 15 este caduc pentru că s-a adoptat amendamentul anterior. Trecem așadar la 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 150 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Afet 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 152 a fost retras. 151 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 153 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 154 cu amendament oral din partea domnului Lambrinidis. 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă. AFET 17 este caduc. Așadar, trecem la AFET 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 159 pentru, împotriva abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Afet 19 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 160 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendament oral din partea verzilor. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 162. Verificăm amendamentul oral. Amendamentul oral din partea versiilor la 160. Votul este deschis. Votul e închis. Se respinge. 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 163. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 166. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 165. Pentru. Mă, nu, devine caduc. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170. Nu, este doar de natură lingvistică. 36. Pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 173 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Haideți să verificăm 173. Votul este deschis. Votul este închis. 29 la 23, deci se adoptă. Acum 172 pentru, împotriva abțineri se respinge. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 174 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Se adoptă, îmi cer scuze, spune președintele. Acum 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. af 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, 186 pentru, împotrivă, abțineri Cred că se adoptă. Haideți să verificăm. A fost multe abțineri, dar cred că se adoptă. Verificăm 186. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da. Se adoptă. 187 acum pentru, împotrivă, abțineri se se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, 48, rectifică președintele. 48 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 188 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 retras, 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 190 nu e caduc, așadar votăm așadar 190 pentru împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru împotriva abțineri se adoptă. 194 retras. 195 a fost retras, doamna Sipăl? E retras așadar și 195. Nu, nu a fost retras. So withdraws. Eh? Withdrawn, withdrawn. Ok, ok. E retras. În fine, Trecem atunci la 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, Împotrivă? Abțineri? Cred că e respins. Atunci AF26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AF27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am văzut că doar PPU a votat împotrivă, dacă nu mă înșel. Haideți să verificăm totuși. Verificăm AF27. Votul s-a deschis. S-a închis votul. a fost adoptat. Acum 200 pe două părți. Vot pe părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă, abțineri se respinge. Acum 55 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 202 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 206 pentru pentru 206 împotrivă abțineri se respinge 3, 57 pentru împotrivă abțineri se adoptă 207 pentru împotrivă abțineri se adoptă 208 pentru împotrivă abțineri se adoptă 58 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Cred că a fost respins. Verificăm, verificăm totuși. Am văzut că doar PPU a votat împotrivă, însă haideți să verificăm. la 58. Verificăm electronic. Votul s-a deschis. ți a închis votul acum. Da, s-a adoptat. zece pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 216 pentru. Îmi cer scuze. 215 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Două sute paisprezece. 214 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Șaizeci a fost adoptat. AFET 29 acum pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 219 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum. La articolul 14, aliniatul 2, avem mai întâi un vot asupra textului original al Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum trecem la 226. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. AF, AF 31 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 228 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 231 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. AF32 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234, amendul oral este caduc. Tot amendamentul este caduc, așadar 235 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afe 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 238. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 nu e că... 63 votăm așadar pentru împotriva abțineri se adoptă. patru pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 246 pentru, împotriva abțineri se respinge. 247 pentru, împotriva abțineri se respinge. 248 pentru, împotriva abțineri se respinge. 66 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 250 pentru, împotriva abțineri se respinge. 251 pentru, împotriva abțineri se respinge. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 254 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. AF36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum considerentele și referirile. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 73 și 74 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 1 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă din cauza abținerilor. Mă înșel? Știu că e dificil, dar uh, uneori nu văd, uh, nu ridicați mâinile, așadar încerc să judec după coordonatori, <laughs> așadar mă pot înșela uneori. Verificăm așadar AFET 1. Votul este deschis. Afet 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Afet 2 pentru. AFET 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se respinge? Văd că este o anumită divizare. Asta e problema, dar haideți să verificăm. AFET 2. Votul este deschis. Votul este închis. Da, e respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. AF 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Acum e adoptat. Verificăm. Eu cred că de data asta liberalii au votat altfel. Dar haideți să verificăm. AF 3 votul este deschis. Spotul este închis. Da, e respins cu un singur vot. Nu știu dacă cineva a făcut o greșeală, dar acesta e rezultatul și e valabil. Amendamentul 80 pentru Amendamentul 80 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Afet 4. Ve- ba nu, verificăm 80. Verificăm 80, votul este deschis. Votul este închis. Ce acum a fost adoptat. Acum a FED 4 pentru... Împotrivă abțineri, se respinge. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru. împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral din partea verzilor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Afet 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva abțineri se respinge. 101 pentru, împotriva abțineri se respinge. 102 pentru, împotriva abțineri se respinge. Acum votăm uh, proiectul de rezoluție. Votând și anumite aliniate. Amendamentul 69. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 e retras și 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum textul, precum a fost modificat, pentru, Împotrivă. Îmi cer scuze, aveți dreptate, vot electronic. Este vot final, așadar votăm electronic. Votul este închis acum. Yeah, 43, 4, 7. pentru, 7 voturi împotrivă. Felicitări, domnule Busutil. Permiteți-mi, domnule președinte, să iau cuvântul 30 de secunde pentru a mulțumi din inimă tuturor raporturilor din umbră pentru colaborarea lor, dar în special și consultanților, asistenților și doamnei care stă lângă uh, dumneavoastră pentru susținerea. Mulțumim uh, și noi tuturor asistenților și serviciilor care ne susțin, pentru că nu este o treabă ușoară, însă nu am terminat încă. mai avem uh, încă un al treilea vot, care de asemenea va fi destul de dificil. Așadar, vă solicit cooperarea. Încă mai avem treabă. Văd că doamna Holmeier dorește să intervine. Vă rog. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Domnule președinte, stimați colegi, Vreau de la bun început să îi mulțumesc uh, doamnei raportori și tuturor celorlaltor uh, raportori din umbră. Asta pentru că în ultimele zile am reușit să ajungem la un numitor comun. Mi se pare că în ceea ce privește migrația, în special, la nivelul Parlamentului European trebuie să avem un consens larg. Uh, din păcate, nu am avut suficient timp la dispoziție pentru a ajunge la un numitor comun în ceea ce privește 3-4 puncte. În numele PPE, dați-mi voie să spun că, indiferent de rezultat, mi, se par, mi s-ar părea pozitiv ca și asupra acestor 3 puncte să încercăm măcar a atinge un consens. Pentru că cu cât mai larg este consensul Parlamentului European în ceea ce privește punctele acestea, uh, cu atât poziția noastră vis-a-vis de Consiliu va putea fi mai puternică și vom putea sprijini dosarul în continuare. Vă asigur că PP-ul este dispus să colaboreze cu celelalte grupuri și uh, în ceea ce privește atingerea unui consens cu privire la punctele asupra cărora nu am reușit să ajungem la numitorul comun despre care vorbeam. Domnul președinte, vă mulțumim, doamnă Holmar, Holmeier, pentru această intervenție. Vom trece acum la un vot deosebit de dur. Uh, dați-mi voie însă să fac câteva anunțuri înainte de a trece la vot. Uh, vă asigur că mintea mea este la fel de obosită ca și, ca și gura. Deci haideți să vă fac câteva anunțuri mai întâi de toate. Au avut loc câteva modificări de ultimă oră. Uh, niște modificări care au fost uh, practic realizate cu câteva ore înainte de vot. Raportul este, raportorul este de acord cu rap, amendamentul 109, asta în primul rând. În al doilea rând, 43 este caduc dacă amendamentele 251 și 252 sunt adoptate. 3. Următoarele amendamente au fost retrase. Amendamentul 85, amendamentul 256, amendamentul 239, amendamentul 280 și amendamentul 272. Deci acestea au fost retrase. Doamna Hirsch a prezentat uh, un uh, amendament oral la compromisul 10.39. Doamna Wikström, da, uh, punct de procedură, n-ar fi mai bine să facem aceste anunțuri în momentul în care ajungem la respectivele amendamente, pentru că în momentul de față nu are niciun sens, nu, nu putem să notăm toate aceste amendamente. Așadar, pe rând. Domnul președinte, voi încerca să țin uh, cont și să anunț amendamentele ce devin caduce în urma voturilor. Deci haideți să trecem la, la vot. știți că vorbim despre proiectul de raport privind uh, protecția internațională. Raportorul este doamna Guillaume și acum începem votul. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 80 este de natură lingvistică. Trecem la 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 și 82 și 83 nu, 6 și 82, spune domnul președinte, sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Optzeci patru pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, verificăm. It is a uh, withdrawal or something,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 împotrivă, abțineri, respins. 92 și 93 identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Nu. Verificăm amendamentul 96. Votul este deschis. Votul este închis. 29 de voturi pentru, 19 împotrivă se adoptă. Trecem la 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, însă verificăm. Amendamentul 98, prin urmare vot electronic. Votul este deschis. 98. Votul este deschis. Votul e închis. 22 voturi pentru, 26 împotrivă, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă 104 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă 105 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cred că e respins, dar dacă doriți, verificăm. Verificăm așadar votul asupra amendamentului 111. Votul este deschis. Se adoptă. Verificăm și 110? Bine, dacă doriți. Haideți să verificăm 110 atunci. Votăm 110. Votul este închis. Respins. 112. Pentru. împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm mai bine.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 16, 119 și 120 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru. 121 Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Eu cred, spune domnul președinte, că a fost uh, adoptat. Am văzut că PPE-ul a votat alături de liberali, se adoptă. Dar dacă vreți, verificăm. Nu, nu, verificăm. Trecem la 129. Pentru. Nu. Spune domnul președinte. 128. Pentru. Împotrivă. Abținere se adoptă. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 130 pentru împotrivă, abțineri, respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. domnul președinte își cere scuze, a fost adoptat. 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 și 135 sunt identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 140 pentru împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm mai bine. 141. Vot electron, electronic. Votul este închis. Da, e respins într-adevăr. 142 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 152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 Ok. Do we agree that 152 is falling? Așadar, suntem de acord ca 152 să devină caduc? Da, bine. Atunci continuăm cu 178. La pagina 10. La pagina 10 de pe lista de vot. 178. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 179. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 183 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Nu. Verificăm mai întâi 184. Verificăm sau nu? Verificăm 184. Nu? Ba, verificăm atunci. Haideți să verificăm. Verificăm 184. Votul este deschis. Votul s-a închis. Respins. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 185 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 și 189 sunt identice. Pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 196 pentru,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 204, deci. Pentru. împotriva Abțineri se adoptă. 205 și 206 împreună. Pentru. împotriva Abțineri. Respinse. 207. Bine, dacă doriți, verificăm. 6 and 205 vote. Votăm 205 și 206. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 207. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 208. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 209. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Sigur că e respins. Dar aș vrea bine să vă mai aș vrea să vă sincronizați mai bine cu ceea ce spun eu. Să ridicați mâinile când trebuie. 211 pentru împotrivă abțineri respins. 212 pentru împotrivă abțineri respins. 213 pentru împotrivă, abțineri, respins. 214 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 216. Pentru, împotrivă, abținerii, respins. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, verificăm 32, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Două sute șaptesprezece pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. optesprezece pentru. împotrivă, abțineri se adoptă 219 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 220 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins, 221 pentru, împotriva abțineri, respins, 222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 34 a fost retras. 226 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 227. Nu, verificăm 226. Now closed. S-a închis votul. 28 voturi pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, It was adopted. A fost adoptat, cred eu. Da, a fost adoptat. 133 pentru 233, îmi cer scuze. Pentru, împotrivă. Împotrivă, abțineri, respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 238 a fost retras, 36 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Nu. Mai întâi 239. Cine e pentru? 239. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Treizeci și șapte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Repetăm. Treizeci și opt. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 240 a fost retras. 242 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 243 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 244 devine caduc, însă haideți să verificăm uh, 243. Votul este acum închis. Da, se adoptă. 243 devine caduc, dacă nu mă înșel. De fapt, mai multe amendamente devin caduce și acum ajungem la 249, care e identic cu 250. Cine e pentru? Împotrivă. Deci 249 împreună cu 250. 249 împreună cu 250. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 43 devine caduc. 44 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 pentru. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 254 pentru. 254 pentru. Împotrivă. Abțineri Respins. 255 pentru. Împotrivă. Abținerii. Respins. 256. Retras. 46 pentru. Împotrivă. Abținerii. Respins. 47 și 257 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 259 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 258 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 260 pentru. Împotrivă. 200. Abțineri. Respins. 261 pentru împotrivă, abțineri, respins. 262 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 263 pentru, împotrivă, abținere, respins. 264 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 266 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, aveți cuvântul. Domnule președinte, o secundă, spune domnul președinte. Da, domnule președinte, ați spus că la compromisul 10 va exista un amendament oral și în versiunea, asta pentru că în versiunea germană exista o greșeală enormă. Împreună cu verzii, uh, socialiștii și popularii am ajuns la concluzia următoare. Să renunțăm aici la cuvântul European. De asemenea, să renunțăm și la primul paragraf care n-ar mai avea niciun sens. Al doilea inițial paragraf devine acum primul mai adăugăm un punct, punctul F a ratificat prevederile Convenției de la Geneva fără niciun fel de limitări uh, geografice. Facem o trimitere, aici la Convenția de la Geneva. Mai adăugăm și uh, faptul că s-a implementat o procedură de asil conform legislației și, prin urmare, și numerotarea, dar asta e un aspect uh, tehnic, numerotarea se schimbă, se, se decalează. Vă mulțumim, doamnă Hirsch, pentru acest, această explicație asupra amendamentului oral care a fost uh, tocmai introdus la compromisul 10. Sper că ați luat la cunoștință toate aceste modificări. Asta înainte de... Doamna Holmeier, doriți să interveniți? Vreau doar să adaug faptul că votul la 33 oricum ar fi putut fi rezolvat de la bun început, deci nu ar mai fi trebuit să-l, uh, să, -l, realizăm în cazul uh, în care s-ar fi făcut referirea aceasta la compromisul 10. Doamnă Hirsch, sunteți de acord cu asta? Bine, atunci trecem la vot. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Asta înseamnă că multe dintre amendamente devin caduce și trecem la 271. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Cred că e respins, da. 272 retras, 273 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 274 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 51. Cine e pentru? Ridicați mâinile, cei care sunteți pentru. Acum, împotrivă. Abțineri, se adoptă. eu am văzut că s-ar fi adoptat. Bine, verificăm. Da, da, îmi dau seama că suntem cu toții obosiți, dar dacă nu ridicăm mâinile, ar fi, va fi cu atât mai greu să, să terminăm vreodată. 50, votăm 51 pe cale electronică. Votul este deschis. Votul s-a închis. 28 pentru 22 împotrivă se adoptă. 52 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 275 pentru împotrivă. Abțineri respins. 276 pentru împotrivă. Abțineri respins. 279 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 277 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 278 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 280 a fost retras. Trecem la 281 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 282 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 283 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 284 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Trecem la considerente. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66 pentru. 66. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 70 pentru. Împotrivă. Împotrivă abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri? N-am văzut um, mâinile în aer. Cine e pentru 76? Împotriva abțineri? Respins. 77 pentru? Împotriva abțineri? Respins. 4 și 78 identice. Pentru? Împotriva? abțineri, cred că se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum. I'm sorry, I'm sorry, apparently. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, se pare că am pierdut din vedere două amendamente. Îmi cer scuze, trebuie să ne întoarcem la pagina 17. Avem acolo două amendamente, deci pagina 17. Votăm 251 și 252, care sunt identice. Le votăm împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și amendamentul 44 care este pe pagina 17, ultimul de pe pagina 17. Cine e pentru? 44 văd aici. Deci nu am votat 44 sau 43? Uh, care trebuie votat? 43 devine caduc. Bine? Și atunci rămâne 44. I've been told that it was not voted. Mi s-a spus că nu a fost votat. Până și serviciile tehnice pot face o greșeală, însă mi s-a spus că nu am votat respectivul amendament. Bine, atunci trecem la votul final. Vot electronic asupra textului astfel modificat. Votăm acum. Votul este deschis. Votul este închis. A trecut. O felicităm pe raportoare, pe doamna Guillaume. Vă mulțumim pentru eforturi, vă mulțumim pentru uh, eforturi și uh, răbdare. Doamna Ladford. Mulțumesc, domnule președinte. Ne spuneți să ne mulțumiți pentru răbdare. Votăm uh, de două ore, e aproape unul fără un sfert. Aș vrea ca coordonatorii să discute. Știu că e greu, poate că la alte rapoarte a fost mai ușor să se ajungă la compromisuri. Ce a făcut doamna Sipăl cu raportorii din umbră. Am avut totuși până la urmă 30 de uh, voturi individuale uh, pe drepturile presupuse. Dar dacă s-ar putea examina puțin situația, ar fi foarte bine. Uh, eventual mai multă disciplină la amendamente, eventual compromisuri mai vaste, poate că ar trebui să evităm să mai votăm timp de două ore și jumătate. Singura observație pe care o pot face doamnă Latford uh, e că răbdarea niciodată nu a fost uh, una dintre virtuțile mele. În al doilea rând, Încerc și eu să urgentez votul, dar vă avertizez, câteodată avem proceduri foarte îndelungate, foarte lente și că ar trebui cu toții să cooperăm. Și în al treilea rând, așa funcționează, uh, se pare, Uh, Comisia Libe. De fiecare dată trecem la aceste voturi, nu așa numai dintr-o da, uh, uh, câteodată, ci aproape de fiecare dată când votăm și e clar, noi suntem gata să revizuim procedura, să vedem cum putem să îmbunătățim și să urgentăm performanța coordonatorilor și a deputaților Comisiei Libe în cazul votului. Domnul Moraes, mulțumesc, domnule președinte, pentru grupul nostru a fost un vot foarte bine, bine administrat, vă mulțumim. Mulțumim pentru cooperare, ne vedem data viitoare. will be again at 3 p.m. this afternoon. Nu uitați, avem ședință la 3 uh, în această după masă.